aceste state, pentru ca pe viitor să putem acționa durabil în interesul cetățenilor de pretutindeni. Mulțumim, domnule Scholz, pentru intervenție. Stimați colegi, am închis această dezbatere comună și votul va avea loc astăzi la ora 11.30. Următorul punct de pe ordinea de zi este dedicat raportului domnului Karl-Heinz Florenz. Se referă la deșeurile de echipamente electrice electronice uzate. Primul intervenient, domnul raportor, domnul Florenz, patru minute. Vă rog. Mulțumesc, doamnă președintă, domnule comisar. În primul rând, doresc să mulțumesc comisiei și bunilor mei colegi care m-au ajutat în această etapă, fiindcă nu a fost deloc ușor să întreprind această uh, Uh, activitatea Cooperarea cu Comisia a fost extraordinară. Îi felicit pe colaboratorii care au uh, conlucrat pe acest dosar și le mulțumesc sincer. Când vine vorba despre deșeurile electronice, nu discutăm neapărat uh, despre implementarea unor standarde de mediu exagerate. Este vorba despre standarde de mediu, da, dar este vorba și despre modul în care putem să ne asigurăm și securizăm resursele prime din Europa. Acestea devin din ce în ce mai precare. Uh, și la ce bună tehnologia de înaltă generație dacă nu mai avem materii prime și resurse. Uh, a trebuit să privim această chestiune și, și din perspectiva economică și considerăm că avem multe puncte slabe. Colectăm la nivel european într-o manieră foarte diferită. Cel mai bine este în uh, nord, unde se colectează 60 kg per capita. Cea mai uh, rea situație este în uh, aceea a țării din care provine și numele meu, uh, se colectează un kilogram per capita pe an. Deci trebuie să putem să arătăm cu degetul pe cei care nu respectă regulile. Trebuie să fie regulă asta. Trebuie să avem criterii comune, unitare în această directivă, fiindcă până acum nu le avem și fiecare procedează cum îl taie capul, fiecare definește ce vrea și ce nu vrea nu avem posibilitatea de a-i aduce în instanță pe cei care nu colectează deșeurile ca atare, fiindcă după standardele impuse de ei, chipurile acționează corect. Se pare, iată, că uităm ce este mai important. Uităm care sunt marile avantaje ale Uniunii Europene. Nu ar trebui să renunțăm la acestea. De aceea, este foarte important ca acum acest Schweizer elvețian să devină o brânză cu mai multă brânză și cu mai puține găuri. Acum comisia este pe drumul cel bun, însă din păcate la controlul din ultimii ani a eșuat puțin. Aș uh, vrea ca comisia să fie mai angajată. Uh, oricum ce a fost a fost, sperăm ca viitorul să fie unul mai bun. Nici în țara mea situația nu este pe roze, deci există probleme pretutindeni. Este foarte important să definim mult mai bine obiectivele de colectare a deșeurilor. Discutăm aici despre exportul ilegal de deșeuri și pur și simplu ți se scoală părul în cap când analizezi ce se întâmplă. Avem uh, studii din țări cu mari porturi, 420 de containere au fost verificate, containere cu uh, deșeuri electronice de înaltă valoare, dintre care 360 au fost ilegale. Copiii noștri ne vor pune întrebări incomode pe viitor dacă nu oprim acest, această ten, tendință. Fiindcă, iată, avem o tonă, avem 260 uh, de uh, kilograme de aur într-o tonă de, de platină. Deci sunt resurse irosite. Dorim așadar să avem un sistem de returnare mult mai angajat. Dorim ca micile aparaturi care ajung uh, adesea la groapa de gunoi să poată fi predate gratuit. Trebuie să avem reglementări și pentru micile întreprinderi care acționează în sistemul de colectare. Important este să prevedem uh, posibilitatea ca deșeurile mici electronice să fie colectate ca atare, să nu ajungă în groapa de gunoi. Acesta este obiectivul nostru principal. De asemenea, și transportul ilegal trebuie să fie contracarat. Doamnă președintă, dacă astăzi produceți o lampă, atunci în Europa trebuie ca acea lampă să fie Mă scuzați, dacă acel bec uh, produs trebuie să fie, acel bec produs trebuie să fie în conformitate cu regulile din cele 27 de state membre. Deci trebuie să avem un sistem unitar, la fel și un sistem de colectare unitară. Mulțumesc în numele Comisiei, uh, domnul Potocnic. Good morning, Madam Chair, honorable members. Mulțumesc, doamna președinte, stimați deputați, doamnelor și domnilor. Mai întâi aș dori să mulțumesc Parlamentului European și mai ales domnului raportor, domnului, domnul Florence, dar și raportorilor din umbră și Comisiei ENVI și Comisiei pentru Protecția Consumatorilor angajamentul uh, față de acest dosar, care se oglindește clar în documentul ce a fost adoptat săptămâna trecută. Sunt încântat să văd că multe amendamente s-au bucurat de uh, sprijin. E vorba de amendamente din partea Comisiei în ceea ce privește reciclarea deșeurilor electrice și electronice pentru a profita de uh, standardele noastre de protecție ale mediului înconjurător, trebuie să avem standarde de reciclare care să fie uh, fixate pentru toate statele membre. E nevoie de reguli armonizate. E nevoie de luptă împotriva exporturilor ilegale de deșeuri. Trebuie să reducem povara administrativă Uh, care este destul de mare pentru producătorii europeni. Trebuie să întărim cooperarea între diferitele autorități naționale. Și dacă întărim această directivă, dacă o consolidăm, vom face un pas înainte pentru o reciclare eficientă a resurselor societății noastre. E vorba de uh, o tendință care va crește foarte repede pe viitor în Uniunea Europeană și reprezintă un potențial enorm pentru a reduce dependența noastră față de uh, materii prime care vin din import. Și văd că există un acord foarte larg între Parlamentul European și Comisie. Dați-mi voie acum să, facem, să fac câteva comentarii specifice. Colectarea Țintele de colectare. Comisia este încântată de faptul că Parlamentul acceptă nivelul ambițios pe care și-l dorea Comisia pentru a rezolva criza de resurse prime pe care le avem în Uniunea Europeană. Apoi, implicarea statelor membre este foarte importantă și Comisia își dorește să definească aceste ținte într-un mod nou în așa fel încât țintele de colectare să fie proporționale cu deșeurile propuse, uh, produse. Și suntem încântați de faptul că Parlamentul este de acord cu această metodă de calcul. Comisia dorește să își aducă contribuția la implementarea acestei noi metodologii propusă de către Comisia dumneavoastră parlamentară. De asemenea, ne dorim să eliminăm legătura uh, față de, cu directiva uh, DEE. Și în final, dacă îmi dați voie, aș dori să abordez un aspect specific în ceea ce privește modulele fotovoltaice. După cum știți, acest lucru se îmbină armonios cu propunerea făcută de către Comisia Europeană. Cu toate acestea, suntem la curent de faptul că există din ce în ce mai multe îndoieli în ceea ce privește impactul pe care l-ar avea acestea asupra mediului înconjurător și mai ales deșeurile pe care acestea le-ar produce. Bineînțeles, după discuții pe care le-am avut cu industria producătoare de panouri solare, am reușit să ajungem la un acord. O evaluare din partea serviciilor Comisiei a unui astfel de acord vor fi publicate rezultatele acestei valori vor fi publicate curând. Trebuie să analizăm clar riscul pe care acesta îl uh, reprezintă pentru mediul înconjurător, uh, înainte de a vedea dacă ele pot fi incluse în directiva, în area de aplicare a directivei de În concluzie, s-a propus prin această directivă și uh, procedura de revizuire. Suntem convinși că în aceste proceduri de revizuire uh, ne vor permite să uh, mergem până la capăt în aplicarea acestui nou regulament. În ceea ce privește studiile de impact, suntem de acord cu acest lucru și uh, suntem de acord cu amendamentele care au fost înaintate la comisia dumneavoastră. Bineînțeles, suntem nerăbdători să ascultăm dezbaterile din această dimineață și comentariile pe care le veți putea face. Vă mulțumesc, doamna președinte. Trecem la vorbitorii numele grupurilor politice pentru... În numele PPE, domnul Zeiber, un minut și jumătate. Mulțumesc, doamnă președinte. Doresc să-i mulțumesc lui Karl-Heinz Florenz pentru abordarea sa foarte pragmatică, dar și pentru expertiză. O întrebare către domnul comisar mai întâi. Domnule comisar, noastră spuneți că trebuie să tratăm statele membre după posibilitatea acestora de a colecta deșeurile. Dar, uh, cu toate că motoul european este unitate în diversitate, este posibil să existe asemenea diferențe ca într-un stat să se colteze 16 kg per capita și în celălalt doar 1 kg? Oare așa trebuie interpretată diversitatea la nivel european? Vă somez așadar să fiți mult mai sever cu statele membre în ceea ce privește colectarea deșeurilor. Pentru că este imposibil această situație. Noi dăm reglementări eficiente și statele membre fac uh, tot pe dos. Am avut uh, criza din uh, Napoli. Italia a fost uh, adusă în instanță și totuși nu s-a mișcat nimic. Dumneavoastră sunteți garantul tratatelor și este sarcina dumneavoastră să reamintiți statele membre care le sunt obligațiile. Avem o mare concurență la nivel mondial în acest domeniu și viitorul nostru va depinde de modul în care vom gestiona deșeurile. Avem nevoie însă și de statele membre la bord. Trebuie ca acestea să se implice ca atare și dacă atitudinea noastră este prea laxă, atunci nu progresăm. Aș uh, dori de asemenea să implementăm obiective realiste, mai ales când vine vorba despre IMM-uri și despre consumatori. Fiecare trebuie să-și asume o parte din răspundere. Este clar pentru toată lumea. Însă, trebuie ca în special cei care poartă marea răspundere când vine vorba de implementare, deci statele membre, să uh, acestora trebuie să le fie atras atenția. Mulțumim, domnule Seber, în numele uh, socialiștilor și democraților, doamna Van Bremt, două minute și jumătate. Ehm, Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar. În pragul summitului pe energie, în momentul în care Comisia și Parlamentul pun accentul foarte mult pe eficiența energetică și pe uh, buna gestionare a materiilor prime, trebuie să punem în practică aceste directive aceasta este ambiția Parlamentului și de aceea avem inițiative în acest sens. Deșeurile sunt într-adevăr din ce în ce mai numeroase. Și nu e vorba doar de deșeuri. În produsele electronice există materii prime care trebuie reciclate. Prima directivă stabilise obiective imposibil de atins, unul din trei și unul din doi și nici măcar nu se știa uh, unde se aflau deșeurile. Deci este nevoie de o colectare ameliorată și o reciclare ameliorată. Era vorba de unul din trei și unul din doi. Și trebuie să avem grijă că exportarea acestor produse spre restul lumii să fie scăzută. Trebuie ca aceste produse să rămână aici și materiile prime să rămână aici. Și, de asemenea, din motive etice și ecologice, în legătură cu trimiterea acestor deșeuri în state terțe. Cu alte cuvinte, obiectivele sunt clare acum. Și trebuie de altfel să îl felicităm pe raportor și să-i felicităm și pe raportorii din umbră pentru cooperarea excelentă de care au dat dovadă. Datorită lor s-a ajuns la un text coerent care ne va ajuta să negociem cu Consiliu și de altfel dorim să avertizăm Consiliul, avem intenția să punem în practică ideile din acest text. Pentru grupul nostru este foarte important să punem accentul pe exporturile ilegale și să combatem mai ales expedierea de uh, aparate foarte mici și mici. Nimeni acum nu mai aruncă frigidere mari pe marginea străzii, însă aparatele mici și foarte mici se aruncă mult mai ușor. Domnule comisar, am ascultat cu mare atenție ce ați spus despre panourile fotovoltaice. Știți că mult timp noi am luptat împotriva excluderii acestora. Dar uh, am să vă ascult ad literam. Spuneți că uh, e nevoie de o evaluare. Această evaluare va fi parte din negocierea cu Consiliu ca să vedem dacă panourile fotovoltaice sunt sau nu incluse în text. De aceea cer de pe acum colegilor să se gândească bine și să adopte în masă textul propus. Mulțumesc! Mulțumesc din partea grupului ALDE are cuvântul domnul Panayotov, două minute. Mulțumesc, doamna președinte. Domnule comisar, dragi colegi, Europa depășește peste 130 de miliarde de euro pentru a importa metale prețioase și strategice și această sumă poate fi redusă tocmai datorită noii directive referitoare la deșeurile electrice și electronice. Și această directi- acest text a fost adoptat cu largă majoritate în comisia noastră. Aș dori să-l felicit pe domnul raportor și pe ceilalți raportori din umbră pentru munca depusă. Compromisul pe care îl vom vota astăzi reprezintă un pas înainte către o mai bună gestionare a deșeurilor electrice și electronice în Europa. Având în vedere obiectivele noastre ambițioase, având în vedere noile mecanisme de colectare a deșeurilor, vom reuși să rezolvăm o problemă strategică pentru Uniunea Europeană, pentru că un număr mare de aparate electrice și electronice conțin metale rare, spre exemplu platină, aur și așa mai departe, care ar putea să fie uh, reutilizate. Și aș dori să vă dau un exemplu. În 2006, statele membre ale Uniunii Europene au aruncat la gunoi 350 de milioane de tone de metale care ar fi putut să fie reciclate, reutilizate. Raportul acesta reprezintă un pas înainte. și reprezintă un pas înainte și pentru protecția mediului, nu numai pentru reciclare. De aceea lansez un apel colegilor pentru a vota în favoarea acestui raport. Vă mulțumesc pentru atenție. Doamna președinte, mulțumesc și acum din partea verzilor, domnul Tremopulos. Două minute. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Mm. Προσπάθεια αυτή... Mulțumesc, doamnă președinte. Această directivă încearcă să uh, se ocupe de problema creșterii enorme de deșeuri electronice și electrice. Se va ajunge la 12,3 miliarde milioane de tone până în 2020 și trebuie să încercăm uh, mutarea de colo-colo a acestor uh, materiale care se produce din cauza că punctele de colectare sunt prost gestionate și de asemenea să combatem expedierile ilegale. 65% din DEEE produse pe piață din aparatele colectate sunt refolosite. Restul sunt exportate în state terțe. Cotele de colectare, ratele de colectare de 4 kg pe cetățean pe an la nivel intern nu reflectă situația din toate statele membre. Pentru unii este un obiectiv prea scăzut, pentru alții prea ambițios. Există și diferite proceduri de uh, completare de documente în uh, statele membre care nu sunt implementate. Noi propunem să uh, fie aplicate obiective mai simple. În legătură cu obiectivele de colectare, noi dorim să se ajungă la 85% până în 2016. În al treilea rând, 5% să fie reutilizate din DEEE și dorim să ne asigurăm că uh, deșeurile provenite din gospodării sunt și ele colectate și că magazinele iau înapoi bunurile vândute atunci când apar modele noi. Chiar dacă e vorba de uh, cantități foarte mici. De asemenea, dorim să aibă loc o monitorizare bună a transportului. Dorim să încurajăm reutilizarea materialelor. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Din partea grupului conservatorilor are cuvântul doamna Girling. Un minut. Thank you. I'd Mulțumesc, președinte. Și eu doresc să mulțumesc tuturor raportorilor din umbră și domnului raportor pentru munca depusă pe marginea acestui dosar. Scopul și directiva este foarte clar, atât în principii cât și în cifre. E adevărat că trebuie să accelerăm această tendință în Uniunea Europeană, iar pentru asta e nevoie de o directivă eficientă care să se ocupe de acest lucru. Așa cum au spus mulți colegi, încă mai sunt multe de făcut. Mai întâi să măsurăm costurile Reciclarea, reutilizarea uh, nu reprezintă ceva ieftin sau uh, chiar gratuit. Apoi, trebuie să vedem în ceea ce privește aplicarea principiilor. Nu trebuie să impunem un sistem care ar duce la costuri suplimentare pentru contribuabil, mai ales în, uh, în această perioadă. În al doilea rând, aș dori să subliniez necesitatea de a menține flexibilitatea pentru statele membre. Da, sunt absolut de, de acord. Trebuie să avem scopuri ambițioase, ținte ambițioase. Însă nu trebuie să fim prea directivi asupra modului în care statele membre vor îndeplini aceste ținte. De asemenea, doresc să menționez faptul, așa cum spunea și doamna Van Brent, uh, uh, faptul că trebuie să acordăm atenție întreprinderilor mici și mijlocii. Uh, s-au propus deșeurilor provenite din aparate mici și mijlocii. E adevărat că s-au propus ținte foarte ambițioase. Vom urmări acest lucru în îndeaproape. Mulțumesc! Mulțumesc, doamna președinte. Și acum, din partea GUE, are cuvântul colegul Wills. Un minut și jumătate. Ja, vielen Dank. Sie ab... Doamna Wills, mulțumesc. Iată, avem din ce în ce mai multe deșeuri electronice. Milioane de tone sunt uh, colectate la nivel european, acestea reprezentând un pericol pentru oameni și pentru mediu. Mă bucură faptul că raportul uh, domnului Florenț recunoaște ca atare aceste probleme. Uh, această problemă și iată că la nivelul grupurilor politice se propune o mai bună abordare acestui domeniu. Reglementările de export pentru DES sunt extrem de importante și sper ca dumneavoastră, dragi colegi, să dați curs acestui, acestei directive și să-i protejați pe cei din țările afectate de acest export. Nu sunt de acord cu uh, excluderea modulelor uh, fotovoltaice din uh, acest, această directivă. Fiindcă, iată, uh, unele conțin cadmiu, substanță otrăvitoare. Este, iarăși, important faptul că aceste module fotovoltaice adesea sunt montate de persoane fără experiență și pot să devină un pericol pentru oameni și pentru uh, mediu. Unele nanomateriale pot fi periculoase. De aceea, atrag atenția, asupra comis, atrag atenția Comisiei asupra acestui fapt. Trebuie să analizeze nanomaterialele și în momentul în care constată că produsele ce le conțin uh, devin periculoase, acestea nu ar trebui puse pe piață. Am menționat, am depus cu verzii două amendamente și v-aș ruga să le sprijiniți. Este vorba despre 101 și 102. Mulțumesc! Grazie per il grup. Mulțumesc! Apoi, în numele grupului EFD, are cuvântul domnul Rossi. Provedimente... Mulțumesc, domnul președinte. Discutăm acum acest proiect care va putea să aibă rezultate doar dacă noi vom avea câștig de cauză în a doua lectură. Să nu uităm că există constrângeri care îi Uh, deranjează pe consumatori. Ei trebuie să decidă ce fac cu echipamentele vechi și să vadă dacă le reciclează sau nu. Am ajuns la 65% și am stabilit obiectivul de 85% de rată de colectare. E destul de realist. Statele membre sunt responsabile de colectare. Și cum trebuie să procedăm ca să-i obligăm pe uh, comercianți și pe alții să ajungă la acest obiectiv de 85%? Ce va face consumatorul? Poate vrea să își vândă echipamentele de care nu mai are nevoie sau să facă altceva cu ele. Cum vreți ca uh, comercianții să atingă acest obiectiv de 85%? Cred că uh, este o, vorba de niște măsuri anti-mediu, anti-consumator, pentru că uh, riscăm să se pună pe piață echipamente vechi, depășite și uh, energivore. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Acum Domnul Sonic, un minut și jumătate, în numele celorlalți vorbitori. Zużyte sprzęty și electronice. Mulțumesc, doamna președinte. Da, deșeurile electrice și electronice reprezintă o, o tendință care este în creștere și nu trebuie să uităm că aici e vorba de sănătatea umană, de protecția mediului, pe de o parte și pe de altă parte de gestionarea eficientă a resurselor de care dispunem. Aceste de și reciclarea acestora trebuie să se bucure de uh, ținte realiste pentru statele membre. Știm că odată cumpărate frigiderile sunt, uh, nu sunt înlocuite atât de des precum alte aparate electrice și electronice. Raportorul își dorește să rezolve această problemă prin anumite prevederi care nu sunt chiar atât de benefice pentru noile state membre. Ar trebui să ținem seama că există diferențe în mentalități, uh, diferențe de piață între statele membre. Eu încă sunt convins că noile regulamente ar trebui să pună mai mult accentul pe controle eficiente în ceea ce privește colectarea deșeurilor. Și însă noi, în, în acele state membre unde există neajunsuri uh, referitoare la colectarea deșeurilor, acolo trebuie intervenit. Apoi există și problema trimiterii acestor deșeuri în mod ilegal în străinătate. Și uh, știm că, din punct de vedere statistic, uh, de multe ori se umflă cifrele în ceea ce privește colectarea. Ă, și asta se poate tocmai pentru că nu există control suficient. Deci vedeți că există un fel de piață la negru ă, pentru aceste ă, aparate electrice și electronice și trebuie să punem capăt acestui lucru. Mulțumesc! Mulțumesc și acum are cuvântul domnul McCavan. Un minut. Doamna McCavan, mulțumesc, doamnă președinte. Dacă aș vrea să reciclez ceva la mine acasă, atunci trebuie să merg la, uh, personal la un sit al Consiliului Local, destul de departe de orașul meu și deschis doar la, între anumite ore. Dacă vreau să reciclez uh, sticlă, hârtie, carton, dacă vreau să reciclez baterii, atunci pot să-mi duc uh, Uh, aceste, aceste baterii la orice magazin. La fel și cu hârtia și cartoane, am un loc specific unde trebuie să merg. Deci, dacă vrem să avem mai multă colectare, trebuie să facilităm colectarea, mai ales pentru bunurile electronice și electrice mici. Când uh, s-a stipulat uh, ținta de 4 tone per persoană, cred că s-a exagerat. Se discuta despre bunurile electrice și electronice mari, gen frigidere. Avem nevoie de, ține mai, de ținte mai ambițioase pentru a impulsiona piața și pentru a crea facilitățile necesare astfel încât uh, materialele prețioase în aceste bunuri să fie extrase mai apoi. S-a discutat despre strategia de eficiență. Uh, directiva este parte din această strategie. Ar trebui să fie o regulă de la sine înțeleasă aceea că mm, deșeurile trebuie reciclate, trebuie colectate. Nu trebuie să fie o excepție colectarea. Din păcate, astăzi este excepția, dar mâine va trebui să devină regula pentru că altfel strategia noastră pentru eficientizarea resurselor va eșua. Uh, mă tem că nu vom avea succes decât dacă această directivă va fi implementată ca atare. Mulțumesc! Mulțumesc, spune președinta. Domnul Davis, un minut și jumătate. E vorba aici de reformularea unei directive, dar mulți dintre noi au lucrat la directiva inițială și avem acum șansa să acoperim anumite lacune, să acoperim portițe de, scopare, de scăpare dintr-o directivă pe care totdeauna am considerat-o demnă de atenția noastră. Vrem să ne asigurăm că reciclarea se face corect și vrem să închidem portița de scăpare care face ca foarte multe bunuri electrice și electronice să fie trimise în state terțe și să fie dezmembrate acolo de copii care să, facă după ce să se facă după aceea bombe și uh, alte echipamente artizanale. Vă rog să uh, nu îi lăsați pe cei care au uh, amendamente care nu uh, au obiectivul de a închide portițele să le uh, facă să fie adoptate. Avem acum șansa să uh, încheiem niște treburi nerezolvate. Companiile au un model de afaceri, vând produsele destul de ieftin și încheiază, încheie cu consumatorii contracte pentru a-i obliga, de exemplu în cazul imprimantelor, să tot cumpere de la ei tușul pentru acelea și după aceea să vină înapoi cu imprimanta veche. Iar producătorii de imprimante au găsit acum o soluție. Folosesc materiale electronice pentru ca cartușele să nu mai poată să fie reumplute. De aceea noi am introdus în actul legislativ articolul 4 ca să nu se pună poate să nu se pună introduce pe piață produse care nu mai pot fi reciclate, dar producătorii de imprimante au găsit și ele o soluție la rândul lor, au făcut lobby la guverne și au uh, uh, reușit ca imprimantele să fie considerate bunuri de consum și nu de EEE. Și acum am ajuns într-o situație în care imprimantele sunt considerate lucruri diferite în diferitele state membre. Avem acum o șansă să închidem această portiță și rog colegii să susțină aceste amendamente și să încurajeze reciclarea. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Domnul Vlasac, un minut. Mulțumesc, doamna președinte Doamnelor și domnilor, nu există nicio îndoială asupra faptului că această directivă merge în direcția potrivită, pentru că ne dorim o schimbare adevărată în ceea ce privește uh, cantitatea de deșeuri electrice și electronice pe care le colectăm. Trebuie să armonizăm uh, pașii pe care uh, le vor fa- îi vor face întreprinderile și autoritățile. Trebuie să reducem birocrația. O birocrație excesivă în momentul de față. Uh, nu știu dacă este o idee bună să avem ținte obligatorii pentru statele membre. Uh, când cineva se comportă foarte bine, nu cred că trebuie să schimbăm acest uh, comportament. Pentru că dacă ne lansăm în această direcție, mi-e teamă că uh, ar putea fi incluse tot felul de uh, echipamente uh, pe această listă a echipamentelor ce trebuie reciclate și colectate. Și nu știu unde vom termina cu acest lucru. Cred că în momentul în care ne-am fixat anumite scopuri, ținte, trebuie să fim nu numai ambițioși, dar și realiști. Și să nu creăm o povară suplimentară pentru cetățeni. Mulțumesc, spune doamna președinte. Are cuvântul colegul Nutan. Un minut. Um, mobile phones, PlayStation, telefoane mobile, încărcătoare, termometre, frigidere, congelatoare, toastere, microunde, fier de călcat, uh, aparate de aer condiționat, uh, periuțe de dinți electrice, aspiratoare, jucării pentru copii, jocuri video, uh, instalații medicale, telecomandă, încălzitoare, mașini de spălat, mașini de uscat. Deci, iată, toate aceste aparaturi vor suferi o creștere a prețului din cauza uh, chestiunii reciclării. Și acum, această legislație vine tocmai în plină recesiune, când oamenii se chinuie să trăiască de pe zi pe alta. Îi încurajez pe cei din această încăpere să empatizeze cu contribuabilul care muncește din greu și cu IMM-uri IMM-urile și să arunce unde altundeva decât la gunoi această directivă. Luca. Cartonaș albastru, domnule Nuttall, ne spuneți că cerințele de reciclare a deșeurilor electronice va crește prețul produselor? Dacă nu, consumatorul trebuie să plătească, atunci cine trebuie să plătească pentru aruncarea acestora? Cine este uh, împotriva contribuabilor municipali și așa mai departe, care trebuie să plătească pentru povara de a se ocupa de aceste deșeuri, pentru care spuneți dumneavoastră că nu consumatorul trebuie să plătească? Uh, și mă bucur și eu de uh, acest duel. Se pare că la fiecare discurs al meu ne duelăm așa. Știți la fel de bine ca și mine unde vor sta costurile. Contribuabilile, contribuabilii vor trebui să plătească. Ce spun eu este că la ora actuală ne aflăm în uh, punctul cel mai de jos al unei recesiuni cum n-a mai fost din anii 30 și uh, eu vreau să reprezint aici contribuabilii care muncesc din greu. Și adevărata problemă este că ar trebui ca problema să fie rezolvată la nivel național, de politicieni care răspund în fața electoratului și nu de către o comisie care se întâlnește în secret și nu răspunde în fața nimănui. Asta e cheia problemei. Cred că domnul Florence dorește să intervină cu un cartonaș albastru. Da. I-aș rosti numele colegului meu, dar mi este necunoscut, fiindcă la dezbaterea pentru directiva de e, nu și-a arătat fața. Așadar, nu se pune problema că ar avea o frizură nouă și nu i-aș recunoaște-o. Deci n-a fost de față. Ce se întâmplă dacă cetățeanul constată în 5-6 ani că resursele noastre, că materia noastră primă a dispărut și că se află undeva aruncată în apă sau la gunoi? Și în al doilea rând vă întreb, vă rog de fapt să parcurgeți directiva. Nu se prevede ca contribuabilul să plătească, ci responsabilitatea revine producătorului și această responsabilitate este înăsprită și dusă mai departe. Haideți să vedem cum reacționați la aceste două întrebări ale mele. Intervenția fără microfon. Eu v-am întrebat unde uh, vor ajunge până la urmă costurile, pentru că întotdeauna ajung la contribuabil. Niciodată nu spuneți oamenilor că veți introduce noi taxe și că le veți băga mâna în buzunar. În țara mea ne costă 50 de milioane de lire pe zi să fim membri la clubul acesta de aici. Și cheia este exact ce am spus mai devreme lui Chris, ca deciziile să fie luate la nivelul statelor naționale de politicieni care răspund în fața electoratului Electoratul din țara mea, din Marea Britanie, nu poate să dea jos comisari și este un procedeu complet nedemocratic și greșit. Grație, la parola all'onorevole. Mulțumesc și acum are cuvântul doamna Sui, timp de un minut și jumătate. Comisar, Mulțumesc, doamnă președinte. Domnule comisar, colegii mei au amintit de multe ori acest lucru. În momentul în care Europa își pune întrebări în ceea ce privește o strategie comună pentru aprovizionarea sa cu materii prime, mai ales cu materii prime rare, nu putem să neglijăm imensul potențial pe care reprezintă reciclarea, reutilizarea inteligentă a deșeurilor noastre, întărirea normelor europene pentru a îmbunătăți modul în care sunt colectate deșeurile, modul în care vom pune capăt exporturilor ilegale de deșeuri sau sau faptul că ne vom crește țintele de colectare, toate aceste elemente se află în miezul acestei uh, piețe legislative. Să nu uităm, actorul principal a unui astfel de succes sau eșec al directivei reprezintă, de fapt, consumatorul. Cetățeanul trebuie să fie conștient de acest lucru. Dacă ne dorim să, pun, să instaurăm o legislație eficientă, avem nevoie de consumatori. Și pentru asta, domnule Karl Heinz, uh, ecocontribuția uh, pare a fi până în prezent unul din instrumentele cele mai pertinente. Producă producătorii de echipamente electrice și electronice trebuie, bineînțeles, să se implice și mai mult în acest sistem de colectare și de reutilizare, de reciclare. Însă și cetățeanul are propria sa răspundere în ceea ce privește deșeurile. Cetățenii noștri trebuie să fie actori implicați și nu doar spectatori într-o politică de mediu la nivel european. Grazie. La... Mulțumesc. Și acum are cuvântul colega Gardini. Eu sunt de acord cu molto de quello che ho sentito. Mulțumesc, doamnă președinte. Sunt de acord cu multe dintre lucrurile auzite în cadrul acestei discuții. Dosarul este foarte important și vom vota în favoarea acestuia. Sunt de asemenea convinsă că ar trebui să mergem în mult mai în profunzime și sper să se întâmple acest lucru într-o a doua lectură. Aș dori să obținem un studiu de impact din partea Comisiei în ceea ce privește domeniul de aplicare a potențialei directive. Dacă discutăm despre protecția mediului, atunci am putea avea anumite probleme când uh, analizăm cazurile în parte. Dacă domeniul de aplicare este unul restricționat, ca în prezenta directivă, atunci obținem certitudine juridică și o implementare facilitată. Trebuie să fim precauți și în uh, ceea ce privește plasarea răspunderii pe un singur actor vizat. Discutăm aici despre faptul că producătorii, consumatorii, retailerii trebuie cu toții să-și asume răspunderea pentru colectare și ar trebui să ținem cont și de diferențele dintre statele membre. Nu avem doar, state, nu avem doar exemple pozitive și exemple negative în rândul statelor membre. Ar trebui să analizăm situația și din altă perspectivă, pentru că avem sisteme diferite la nivel uh, național. Lucru care trebuie evaluat ca atare, astfel încât să nu avem state care automat au o poziție favorabilă și altele care automat sunt dezavantajate. Este o directivă bună, dar avem nevoie de timp pentru a o îmbunătăți și mai tare. Mulțumesc. Doamna Pietikainen are cuvântul pentru un minut. Doamna președinte, discutăm aici despre o strategie propusă de comisie care pică la fix, mai ales dată fiind situația materiilor prime. Știm cu toții că aceste deșeuri, mai ales cele mici, mai ales telefoanele mobile, de exemplu, sfârșesc prea adesea la gropile de gunoi și acolo, uh, mai ales în depozitele din statele terțe. În consecință, vorbim aici despre un instrument care merge în direcția cea bună în legătură cu reciclarea acestor echipamente electrice și electronice. Astfel se permite reutilizarea materiilor prime. Sper că după aceea vom reuși să avem un mai bun sistem de notificare și astfel vom ști exact care este situația implementării acestei directive în diferitele state membre. Se mai pune și problema colectării diferențiate. Cred că este bine să avem obiective pe această temă. Această directivă este un bun punct de pornire și sper că uh, va, uh, îi va face și pe consumator mai responsabil pe viitor. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Are cuvântul doamna Ayuso, un minut. Mulțumesc, doamnă președinte! Trebuie să fim ambițioși atunci când stabilim obiective, dar trebuie să și recunoaștem că uh, propunerea raportorului nu e simplă în le, ceea ce privește anumite state membre, însă delegația din Spania va susține această poziție în prima lectură. Ceea ce nu susținem însă este separarea facturării reciclării în prelucrarea acestor deșeuri. Vom vota împotriva amendamentului 52 care este menit să, sus, să suprime articolul 14.1 uh, și vom vota pentru 91 și 103. Credem că consumatorii au dreptul să știe ce se întâmplă cu prelucrarea deșeurilor. Astfel, Uh, vom fi stimulați să colaborăm mai mult la nivel legislativ și să avem mai multă transparență în lanțul comercial. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Acum trecem la Catch the Eye și dau cuvântul mai întâi domnului Metzaros, un minut. Köszönöm elnök asszony elnézést a hezitálásért. Mulțumesc. Aș vrea să îl felicit pe domnul Florenț pentru munca excelentă. Vorbim despre creșterea volumelor de deșeuri. Vrem să promovăm reutilizarea și reciclarea. Este ceva bun pentru mediul înconjurător și în felul acesta se evită și pierderea de materii prime. 85% din deșeuri ar trebui să fie colectate, însă doar 35% dintre deșeuri sunt folosite. Trebuie să oprim transferurile ilegale. Dacă vorbim despre colectarea selectivă a deșeurilor, trebuie spus că este o inițiativă foarte importantă pentru că în felul acesta vom obține reutilizarea tuturor materialelor. Directiva actuală nu este interpretată la fel de către toate statele membre. În directivă se vorbește despre toate deșeurile de echipamente electrice și electronice. Este foarte important, mai ales având în vedere ultimele state care au aderat la Uniunea Europeană. Trebuie să avem în vedere o colectare selectivă a deșeurilor. Mulțumesc. Domnul Schipper. Doamnă președintă. Avfall. Trăim într-o societate care produce multe deșeuri, iar um, iată și numele, deșeuri. Trebuie să ne gândim ce se întâmplă cu minele aurifere și de argint care sunt încă în folosință și putem uh, aici să recuperăm deșeurile. Vorbim uh, aici despre posibilitatea de a reduce importurile de materii prime și nu putem să mai poluăm mediul înconjurător uh, cu metale grele și așa mai departe. Trebuie să ne gândim și la factorul cost în acest context. Iar aici ne um, ocupăm și de derogări. Ce se vorbește despre cadmiu și um, perturbări ale concurenței. Trebuie să vedem, să vedem cum sunt și cu posibilitatea de a pune pe piață noi produse. Avem nevoie de controle mult mai aspre în ceea ce privește uh, deșeurile de nanomateriale. Este foarte important ca statele membre și Comisia să înăsprească regulile în ceea ce privește exporturile. Trebuie să nu mai exportăm greș- uh, deșeuri țărilor sărace. Mulțumesc. Are cuvântul domnul Rubix. Yes. paldies, paldies priekšsēdētāji! Mulțumesc, doamnă președintă. Sunt unul dintre cei care sprijină adoptarea acestui document. De asemenea, sprijin și ideea că statele membre trebuie să facă eforturi proprii în acest sens. În Letonia, doar 25% dintre bunurile electrice sau electronice sunt recuperate. Asta este mult prea puțin. Dacă mă uit la diferențele mari dintre statele membre, nu numai decât să solicit comisiei să se asigure că toate statele membre acordă mai multe atenție până în aplicare acestui document. Desigur, până în 2016 sperăm ca rata de recuperare să fie de 45% și să urce la 60% până în 2020. Vă mulțumesc, spune președinte, domnul Pașcu. Mulțumesc za slovo, vážená pani predsedajúca, vážený pán komisár. Novelizácia smernice... Mulțumesc. Proiectul acesta a fost discutat în diferite comisii parlamentare și au fost uh, prezentate numeroase amendamente. Această versiune a, de compromis reprezintă un progres în uh, gestiunea deșeurilor. Cred că anumite amendamente sunt foarte bune, în special articolul 47, pentru că în noua sa versiune 47 permite instituirea unui sistem de colectare și nu Și acest lucru este foarte uh, potrivit pentru țările care nu au o infrastructură de colectare a deșeurilor. Sunt de acord cu noua versiune a articolului 93 În acest articol se reacționează la faptul că mulți distribuitori nu își îndeplinesc misiunea. Cred că cu aceste articole vom reuși să îmbunătățim lucrurile. Mulțumesc. Domnul Potocnic are cuvântul în numele Comisiei. Thank you, Madam Chair. Mulțumesc, doamnă președinte. Mulți dintre membrii Parlamentului s-au referit la punerea în aplicare, care într-adevăr reprezintă o problemă. Din păcate, nu afectează doar acest domeniu, ci această problemă se manifestă în, în mare parte în ceea ce privește mediul înconjurător. Știu care este datoria mea și o să încerc să mă achit întru totul de ea. Comisia pregătește o comunicare privind punerea în aplicare, care va fi publicată mai târziu în cursul acestui an, unde, ne vo- unde vom aborda punerea în aplicare într-un mod holistic. Se discută acest lucru la nivelul uh, directorilor general, fiindcă sunt de părere că aceasta este o chestiune asupra căreia trebuie să ne aplicăm pe viitor, inclusiv uh, și în propunerea pe care o, discu- o discutăm astăzi. Propunerea reformată, vreau să vă spun că înlesnește punerea în aplicare în ceea ce privește obiectivele, cred că este foarte important ca noi să avem obiective ambițioase, fiindcă, așa cum ați spus și dumneavoastră, acesta este fluxul de deșeuri um, cu o creștere cea mai semnificativă și mulți dintre dumneavoastră ați spus uh, că noi astăzi trăim într-o lume a aparatelor electrice și electronice și trebuie să ținem cont de acest lucru în momentul în care stabilim țintele și obiectivele. Iar în ceea ce privește costurile, în al treilea rând, bineînțeles, noi în momentul în care facem propuneri trebuie să ținem cont și de povara costurilor și să încercăm să simplificăm lucrurile cât se poate de mult. Dar vreau să, să vă spun limpede că adevăratele costuri ale societății și economiei noastre vor fi semnificative dacă nu am face nimic să rezolvăm această problemă. Acestea vor fi costurile adevărate care pe termen lung nu vor putea fi suportate. Acum două săptămâni s-a publicat raportul privind deșeurile, iar în acea zi eu am vizitat Umicore, o societate de tehnologie înaltă care se ocupă de reciclarea deșeurilor de echipamente electrice și electronice și m-a uluit ce am văzut și ce am aflat acolo. Cred că este foarte important ca noi să înțelegem faptul că, de pildă, în ceea ce privește telefoanele mobile pe care le folosim zi de zi, e bine, acestea conțin metale prețioase, uh, platină, uh, aur, metale foarte importante pentru viitor și dacă vom extrage în continuu metale prețioase, atunci nu ajungem nicăieri. Am ținut în mână, vreau să vă spun, 20 de kilograme de aur produs uh, în urma reciclării telefonelor mobile era greu uh, de ridicat uh, această povară de aur, era și mai greu să o lași acolo. Mulți dintre dumneavoastră v-ați referit la o chestiune foarte importantă care în contextul acestei discuții trebuie să fie discutată. Este vorba de eficiența resurselor. Am spus acest lucru în nenumărate rânduri. Este foarte important însă să nu uităm acest fapt. În secolul 20, uh, conform ONU, Uh, populația a crescut uh, de patru ori, iar um, emisiile de CO2 au crescut cu 17% și uh, capturile de pește au crescut cu 7% și consumul de apă cu un, de, de 7 ori și consumul de apă de 9 ori. Dacă, vă, dacă aveți impresia că putem consuma resurse în acest fel, vă înșelați, trebuie să ne schimbăm comportamentul. Iată de ce cum am spus, trăim între o lume a aparatelor electrice și electronice, iar propunerea pe care o aveți astăzi în fața ochilor și uh, asupra care veți lua o hotărâre mai târziu este foarte importantă în acest context. Ați vorbit, uh, potrivit și de la, mai bun, la o mai bună repor, raport, raportare. Bineînțeles, este foarte important acest lucru și aș vrea să conchid spunând că după prima lectură sunt convins că avem uh, un produs bun uh, care este un bun punct de plecare pentru a doua lectură și care merită să fie finalizat, să devină un produs finit și mai bun. Vă mulțumesc! Mulțumesc, domnule comisar! Domnul Florenț are cuvântul. Mulțumesc foarte mult, domnul președinte. Domnule comisar, ultimele cuvinte, mai ales cele privitoare la eficiența, utilizarea eficientă a resurselor, sunt cuvinte cu care, într-adevăr, sunt de acord. În următoarele luni ne vom concentra pe aceste eforturi și vom vedea dacă vom putea ajunge la o poziție comună, să vedem dacă se va putea negocia cu Consiliul și să vedem dacă în ultimele luni, și să vedea Consiliul în ultimele luni nu a făcut niciun pas înainte, dar asta nu este din vina președinției belgiene. Uh, câteva state vechi membre mai vechi au, s-au pronunțat împotrivă, asta în contrast cu sprijinul larg manifestat aici. Mulți colegi de noștri au sprijinit acest raport, însă ar trebui să meargă în propriile state membre să le spună guvernelor proprii că nu putem continua așa aș putea să numesc aici câțiva prieteni care putea face lucruri în acest sens. Așa că în următoarele luni, domnule comisar, vom desfășura negocieri intense și noastră va trebui să aveți o poziție, o poziție fermă în cadrul Consiliului va trebui să spunem că atunci când e vorba de politică în materie de deșeuri, o abordare dominantă este națională și acest lucru este contraproductiv, deoarece piața internă a fost creată cu mult timp în urmă. Vrem să vedem această piață definitivată, nu vrem jumătăți de măsură. Încă uh, piața internă nu funcționează așa cum trebuie. Mai avem încă multe lucruri de făcut în acest sens, însă suntem pe calea cea bună și, domnule comisar, fără îndoială, știți foarte bine acest lucru și ar dori să subliniez că ceea ce faceți dumneavoastră este într-adevăr remarcabil, însă o să vă stimulăm pe viitor să continuați. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc, dezbaterea este închisă. Vom vota astăzi la 11.30. Declar ședința închisă până la începerea sesiunii de votare la 11 și jumătate.